Okay, well, I'm not sure that we're uh, terribly full. I know that uh, uh, Aldi people are having trouble getting. Bună ziua, cei de la Aldi au uh, o întârziere, dar cred că vom începe fără ei. Dezbatere comună cu privire la punerea în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare și uh, nu, îmi cer scuze, prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul banilor și finanțării terorismului și informațiile care insustesc transferurile, transferurile de bani. Noi uh, nu suntem într totul competenți pe, pe fond, însă cei de la jurii în continuare își uh, își uh, exprimă dorința de a se ocupa, ocupa singur de acest, uh, aceste avize, dar iată că ele, prin natura lor, intră oarecum în domeniul nostru de competență, prin urmare le vom uh, discuta. Îi dăm cuvântul raportorului, domnul Carinț. Mulțumesc. Prima raporta, primul raport se referă la utilizarea sistemului financiar în sensul spălării banilor, etc. Deci e normal ca a noastră comisie să fie cea competentă pe fond, dar dezbaterea e în curs, vom vedea ce iese. Câteva comentarii. Se estimează că spălarea de bani reprezintă 5% din PIB-ul mondial. Iată, procentul este unul uh, foarte semnificativ. Comisia a creat o propunere menită a face mai severe regul a face mai severe regulile, astfel încât spălarea de bani și activitățile ilegale să fie combătute. Marea dificultate în combaterea acestor tipuri de activități este ideea reprezentată de beneficiarul final. Cine se pune problema cine este beneficiarul final al banilor dintr-un, din contul unei companii. Uh, Comisia propune ca to- toate părțile implicate, băncile, companiile de asigurări, etc., au responsabilitatea sau trebuie să aibă responsabilitatea de a ști cine le sunt clienții. Asta s-a făcut până acum. Comisia propune să apară noi domenii pe care trebuie să ne concentrăm, spre exemplu, industria sau domeniul jocurilor de noroc online, un, un domeniu în plină dezvoltare, un domeniu foarte risc, uh, date fiind uh, sumele transferate care sunt din ce în ce mai uh, mari. De asemenea, Comisia stabilește niște praguri uh, în ceea ce privește transferurile. Există sume pentru care, sau începând de la care, toți actorii implicați sunt uh, absolut obligați să cunoască beneficiarul final. Iată, e un pas înainte, e bine. Din câte știu eu, fiecare, în fiecare stat membru există un registru al comerțului, un registru în care este înregistrată fiecare companie activă în respectivul stat membru. Și, iată, pornind de la acest registru, dacă am cere statelor membre să înregistreze de asemenea beneficiarul final al fiecarei companii, am îmbunătățit mult sistemul. Avem directiva 17 din 2007 care solicită interconect, un caracter inter, de interconectivitate între registrele dintre diferitele state membre. Deci știm că această interconectivitate încă nu există, însă avem directiva care face obligatorie pe viitor uh, acest, uh, această interconectivitate. Deci dacă în registrele naționale s-ar înscrie și informații cu privire la beneficiarii finali, am putea reuși să stabilim stabilim de la bun început cine sunt beneficiarii finali și vom ajuta companiile să știe clar cu cine fac uh, afaceri. Se pune problema dacă aceste uh, registre trebuie să fie deschise uh, opiniei publice sau doar autorităților fiscale. Eu sunt de părere că cu siguranță autoritățile fiscale ar trebui să aibă acces la aceste uh, registre. Registrele însă nu pot fi uh, complet deschise, nu pot fi deschise opiniei publice, pentru că informațiile din ele ar putea fi folosite și de către răufăcători, nu doar de, de autorități. Deci, deschiderea totală e problematică, dar cu siguranță autoritățile fiscale trebuie să aibă acces la registre. Aceasta este o îmbunătățire pe care Parlamentul ar trebui să o propună uh, pentru a suplimenta toate propunerile pozitive făcute de către Comisie. În același timp, cred că e bine să sprijinim abordarea bazată pe risc, evaluarea riscurilor. De ce? Din pricina alocării fondurilor. Fondurile vor fi întotdeauna limitate, chiar și în perioadele cele mai înfloritoare. Prin urmare, uh, cred că o analiză de risc ar fi utilă pentru a putea aloca fondurile într-o manieră eficientă. Știm, am ști pe baza acestei analize care sunt domeniile riscante și am putea direcționa uh, fondurile tocmai în acele domenii care nu prezintă risc. Și încă ceva despre competiție. Asta din propria mea experiență. Uh, cu câțiva ani în urmă am uh, înființat o companie în uh, Letonia, care producea înghețată și a fost transformată mai apoi într-o companie de produse congelate. Am avut întotdeauna probleme cu competiția. De ce? Competi- competitorii te obligă să îți scazi permanent prețurile. Și eu mi-am tot, scăz, am tot scăzut prețurile mele de, de producție și de vânzare, dar concurenții veșnic reușeau să meargă sub prețul meu și mă întrebam cum dracu pot să o facă, pentru că doar plătim cu toții aceleași facturi. Până la urmă, după, la ani după aceasta, am, am aflat uh, ce s-a întâmplat. Uh, am aflat uh, când unul dintre marii competitori ai mei a renunțat la afaceri și uh, și-a pus pe piață companie, compania. Și am decis să cumpăr compania, dar nu înainte de a afla totul despre acea companie. Și am aflat că această companie reușise să să scadă permanent uh, prețurile pentru că nu plătea taxe. Cum aș fi putut intra în concurență cu o asemenea companie? Deci, iată, problema uh, spălării banilor este aceea că încurajează uh, competitivitatea asta neloială în detrimentul investițiilor, investiții de care avem nevoie în, în Europa. E clar că atunci când vorbim despre încurajarea investițiilor, e nevoie de un, uh, un câmp al concurenței cât se poate de corect. Uh, toată lumea trebuie să plătească aceleași uh, taxe, uh, nu trebuie să se petreacă fenomene precum cel cu care m-am confruntat eu în uh, Letonia. Nu e normal ca anumite companii să nu plătească taxe, să, să beneficieze de derogări sau să beneficieze de cine știe ce avantaje competitive care sunt neloiale. În statul meu, uh, companiile care nu uh, plătesc uh, taxe devin din ce în ce mai puțin numeroase datorită faptului că sistemul s-a schimbat în ultimii 15 ani. Dar cred că această directivă trebuie să fie folosită nu doar în direcția combaterii uh, spălării de bani, ci și în direcția cristalizării unei competiții echitabile pe piața uh, europeană. Trebuie să se uh, combată prin intermediul acestei directive și evaziunea fiscală. Toată lumea trebuie să aibă niște taxe clar de, clare care să fie achitate. Uh, urmărirea achitării acestor impozite trebuie să se facă. Deci, iată, să ne folosim de această directivă, să, să uh, ne, să obținem posibilitatea aceasta de a sprijini, de a obține date cu privire la beneficiarul final al unei companii. Haideți să modificăm registrele naționale în acest sens, haideți să sprijinim uh, metoda bazată pe risc, principiul bazat uh, pe risc și uh, cred că prin aceste prerogative noi, prin aceste reguli noi, am putea crea o bază de competiție cât se poate de echitabilă pentru IMM-uri, în special cele care creează locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Karim, să-i dăm cuvântul acum doamnei Cleva. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știam că o să avem dezbaterea aceasta împreună. Um, acest, uh, această re, um, actualizare a directivei privind transferurile de fonduri se adaugă pachetului anterior și dorește consolidarea transfer, mă scuzați, transparenței transferurilor de fonduri la nivel intern și extern pentru a permite autorităților de ordine uh, să monitorizeze în mod electronic transferurile de fonduri ilegale. Legătura între aceste două pachete se face prin faptul că în regulament uh, spunem foarte clar că informarea privind plătitorul fondului trebuie să fie pusă la dispoziția autorităților imediat pentru a le ajuta în depistarea, urmărirea în justiție și uh, a identificării activelor ilegale și provenite din terorism. Există o legătură foarte clară și cu schimbările standardelor internaționale. Propunerile Comisiei încearcă, deci, să îmbunătățească monitorizarea plăților, asigurându-se în același timp faptul că cadrul european respectă standardele internaționale instituite de Financial uh, Task Force din februarie anul trecut. Regulamentul se adaugă, deci, directivei și și este, cum, să spunem așa, fratele mai mic al directivei. Să pugă deci de mai puțină atenție din partea părților implicate din cauza acestui fapt, uh, dar sper că este un semn bun și că regulamentul arată că documentul a fost bine întocmit și nu va pune probleme în ceea ce privește aplicarea. Dar, pe de altă parte, aș dori să vă spun că chiar dacă regulamentul uh, rămâne unul de natură tehnică, trebuie să se asigure conse- uh, coerența între cele două dosare și trebuie să ne asigurăm că nu există mici probleme în regulament. În ceea ce privește discuția inițială și deschiderea acestei astăzi, aș dori să ridic unele aspecte care au fost deja uh, ridicate de uh, antevorbitorul meu, dar și altele mai tehnice. Acum, în ceea ce privește intervenția. uh, revizuirea FATF a standardelor internaționale arată că acest regulament uh, poate să adapteze schimbărilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, dat fiind evoluția tehnologică și mijloacele uh, pe care le au la dispoziție făptașii de activități criminale. Dat fiind că regulamentele Uniunii Europene încă de la început s-au bazat pe armonizarea cu aceste standarde, cred că nu suntem pe calea cea bună pentru a ne asigura că cadrul, interna- cadrul uh, european este armonizat cu cel, cu cel internațional. Trebuie să ne asigurăm prin această revizuire că uh, cadrul uh, european uh, ține pasul cu evoluția tehnologică și capacitatea um, teroriștilor de a exploata orice lacune în sistem. Iată de ce aș dori să vă vorbesc despre aceste lacune și posibile lacune din regulament. Prima Una dintre noile cerințe din revizuire este faptul că se necesită, este, sunt necesare informații privind uh, um, emitentul de fonduri și beneficiarul în ceea ce privește transferurile. Fiindcă numai așa ne putem asigura că autoritățile beneficiază de informațiile de care au nevoie pentru a combate în mod eficient spălarea banilor ceea ce privește transferurile interne din interiorul Uniunii Europene. Comisia, dat fiind uh, piața unică, solicită doar informații ca, solicită, uh, ca doar informațiile privind plătitorul de fonduri să fie registrate în ceea ce, ceea ce privește transferul de fonduri. Dar fiindcă tocmai s-a terminat o, o discuție privind evitarea Uh, uh, evitarea plătirii impozitelor și fraude fiscale, mă întreb dacă nu cumva ar fi mai eficient în ceea ce privește combaterea uh, spălării banilor, ca și aici, în Uniunea Europeană, să, să, să existe o monitorizare foarte clară a beneficiarilor transferurilor, transferurilor de bani. Aș uh, dori să aflu ce părere are Comisia privind această idee. Încă un lucru, vreau să mă asigur că argumentul pieței interne este destul de puternic și că, dat fiind atenția sporită asupra beneficiarilor transferurilor, chiar și în interiorul Uniunii Europene, vom, am vom face un pas înainte în ceea ce privește combaterea uh, terorismului și spălării de bani în cadrul Uniunii Europene. Un al doilea aspect, privind ce a spus antevorbitorul meu uh, și da, antevorbitorul meu a spus același, același lucru, este vorba de faptul că mă îngrijorează legătura, uh, această um, definiție neclară a abordării bazate pe risc. Înțeleg uh, foarte clar care sunt um, avantajele unei uh, abordări bazate pe riscuri, mai ales că riscurile diferă de la, instituții financiare, la, la o instituție financiară la altă, deci o abordare mai Uh, mai uh, uh, bazată pe răspundere poate să fie binevenite. Dar nu știu că, nu cred că băncile mari vor, dar, dar trebuie ca, în afară de bănci, și, și actorii financiari mai mici să aibă această îndatorire, cum ar fi juriștii, de pildă. Trebuie să găsim, deci, o, o um, capacitatea de a, de a fi flexibil pentru a permite instituțiilor să evalueze riscurile și în același timp trebuie să avem uh, reguli foarte clare pe care toată lumea să le urmeze. Am unele îngrijorări și în ceea ce privește caracterul uh, juridic al propunerii, în ceea ce privește sancționarea și sancționarea statelor uh, din afara, membre, din afara Uniunii Europene. simpla supraveghere este prea flexibilă și deschisă în actualul regulament, iar eu cred că aici e loc de mai bine. Aș dori în acest raport să mă refer și la discrepanța între regulamentul SEPA, uh, directiva privind uh, transferul de bani și acest regulament. Aș dori să aflu ce părere aveți dumneavoastră și să aflu și ce părere are Comisia. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă raportor. Dau acum cuvântul domnului Simon din partea socialiștilor, care este raportor din umbră la primul raport. Biden. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc de asemenea celor doi uh, raportori pentru aceste prezentări foarte, foarte bune. Suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană în combaterea uh, evaziunii fiscale și spălării de bani trebuie să devină un lider banii din, ileg- din activități ilegale nu trebuie să ajungă pe, în economie. Însă, în acest sens, trebuie să avem o colaborare strânsă cu uh, avocații, cu uh, proprietarii de uh, cazinouri, cazinouri, etc. Toți actorii trebuie să fie atrași alături de noi. Important este uh, identificarea beneficiarului. Identitatea acestuia trebuie să fie obținută atât de plătitori cât și de bănci, dar și de autorități. Trebuie să se știe clar cine anume se ascunde în spatele unei afaceri. Și tocmai de aceea e importantă această propunere de a cere tuturor uh, filialelor societăților străine, filiale deschise în Europa, să ofere detalii cât se poate declare cu privire la beneficiarii respectivelor afaceri. Însă, important este de asemenea să ne asigurăm că datele sunt colectate, dar în, fără a cauza o mare povară administrativă nici pentru instituțiile financiare, dar nici pentru cei care nu fac parte din sectorul financiar. E important să nu creăm o situație în care informațiile cerute de noi uh, reprezintă o povară mult prea mare pentru, cei, pentru actorii implicați. De asemenea, trebuie să stabilim cum anume vom proceda cu datele obținute din statele terțe. La fel ca dumneavoastră, sunt de acord că metoda bazată pe risc ne permite uh, să analizăm mai bine afacerile sau domeniile sensibile. Însă și pentru aceasta e nevoie de niște date concrete Uh, care să fie discutate într-o colaborare strânsă de toate state membre. Asta din mai multe motive. Uh, unul dintre motive este acela că trebuie să evităm orice fel de arbitraj. E nevoie de un uh, câmp comun, de o marge comună de, de acțiune, asta pentru ca afaceristul din, dintr-un stat terț să nu ajungă să caute cel mai bun sistem fiscal dintr-unul dintre statele membre. Uh, al doilea motiv merge în direcția pe care am menționat-o deja și anume că pe de o parte, această coordonare și uh, acest cadru comun este necesar pentru a nu crea o povară administrativă prea mare. Și de asemenea, cooperarea aceasta este necesară pentru a crea acel, uh, acea marjă de acele sisteme unitare despre care vorbeam, care sunt necesare. Uh, Uh, propunerile în ceea ce privește jocurile de noroc sunt uh, salutare, însă și aici trebuie să ne uităm clar care sunt subdomeniile incluse și care sunt subdomeniile acestui domeniu care nu sunt incluse în uh, regulament și în directive. Cu siguranță, să vă dau un exemplu, cu siguranță nimeni nu va folosi, folosi Loteria Națională pentru a-și uh, Uh, spăla banii murdari, pentru că șansele de a pierde banii aceștia sunt mult, mult prea mari. Deci și aici trebuie să stabilim care sunt subdomeniile jocurilor de noroc care merită să fie tratate în directivă, respectiv în regulament, și care nu. Și încă un comentariu. Uh, salut foarte salut uh, punerea accentului asupra combaterii evaziunii fiscale în acest, aceste acte legislative. Mulțumim, domnule Simon. Iar acum, domnul Nitras în numele PPE. El este raportor din umbră pentru al doilea raport. raport. Dziękuję panie przewodniczący. E, Niewątpliwie problem e, prania brudnych pieniędzy e, należy definiować. Mulțumesc. Spalarea banilor este o problemă care ar trebui să fie definită pen- și combătută pentru ca acești bani să devină legale. Acest fenomen uh, devine din ce în ce mai, a devenit din ce în ce mai important uh, în ultimii ani și este un risc la adresa economiei. Spălarea de bani reprezintă un subiect complex. Uneori uh, se iau acțiuni într-un loc, Uh, și să iau acțiuni în mai multe locuri în același timp. Iar uh, propunerea Comisiei uh, depășește sfera de aplicare a regulamentului actual, incluzând actori din care cel puțin unul își are sediul în Uniunea Europeană în momentul în care se desfășoară o tranzacție, trebuie furnizate unele informații. Iar regulamentul prevede că trebuie furnizate informații privind beneficiarul, uh, numărul uh, cardului de identitate uh, al beneficiarului. Apoi se poate verifica dacă aceste date sunt bune. Datele trebuie să fie stocate timp de 5 ani. Dacă se încalcă aceste reguli, regulamentul impune până la amenzi de până la 5 milioane de euro. Suma uh, ă, amenzilor putea ajunge până la 10% din cifra de afaceri. În ceea ce privește părerea mea personală cu privire la acest document, sunt sigur că spălarea banilor subminează încrederea cetățenilor europeni în sistemul financiar și în ceea și în ceea ce privește respectarea legii. Spălarea de bani nu este un fenomen tipic european, bineînțeles, este un fenomen care afectează întreaga lume. Sunt uh, sigur că dacă s-ar uh, face statistici privind transferurile de bani, uh, ni s-ar, mm, am putea să combatem spălarea banilor mai eficient, dar trebuie să ne amintim că trebuie să să fim echilibrați și să fim raționali în ceea ce privește obiectivele pe care vrem să le atingem. Acțiunile pe care le luăm, deci, nu ar trebui niciodată să reprezinte un obstacol uh, în, care, în calea desfășurării activităților de către uh, furnizori și um, a celor care sunt implicați în tranzacții financiare. Nu trebuie să devenim nici o piață financiară restrictivă de care toată lumea uh, să se ferească. Acest document spune că datele vor trebui, eh, vor trebui verificate chiar și la nivelul intermediarilor. Nu cred că aceasta este o soluție bună, fiindcă e clar că acest lucru va genera costuri suplimentare, costuri care vor fi suportate de, to- de toată lumea, de fapt de clienți până la urmă. Când eh, citesc astfel de propuneri, Uh, mă opun întotdeauna câtva, fiindcă aceste date s-ar, ar putea să fie sensibile, deci ar trebui să fie strânse de către o instituție controlată de o autoritate publică. În acest caz, nu se va întâmpla așa. Vorbim aici despre combaterea criminalității, terorismului. Da, toate bune și frumoase. Dar vorbim și despre date sensibile, să nu uităm acest lucru. Trebuie să specificăm foarte clar unde tragem linia. În ce scopuri pot fi folosite aceste date sensibile? Ca să nu se piardă undeva și să fie folosite în alte scopuri. Deci trebuie să fie prevăzut foarte clar în uh, document. În ceea ce cadrul juridic. Articolul 114 al tratatului este, este articol propus de comisie ca uh, um, bază juridică, temei juridic în ceea ce privește combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Poate ar fi mai bună, bun articol 352 și clauza de flexibilitate prevăzută aici, în ceea ce privește sfera de aplicare. Uh, E vorba de colectarea datelor de către intermediari. Unul dintre ei, cel puțin, trebuie să, fie, să aibă sediu în Uniunea Europeană pentru a fi uh, inclus în sfera de aplicare a acestui document. Mi-amintesc de discuțiile noastre privind taxa pe tranzacțiile financiare. Uh, poate că ar trebui să includem aici criteriul cetățeniei sau naționalității mai degrabă. Acesta trebuie să fie criteriul care să permită eligibilitatea unei persoane, fiindcă în ar putea exista tranzacții financiare între doi cetățeni ai Uniunii Europene desfășurate în afara Uniunii Europene. Chiar dacă este un caz ipotetic uh, dar și poate puțin exagerat. Am vrut să-mi exprim aceste îndoieli, uh, chiar dacă sunt convins că această inițiativă este foarte bună și aștept în răbdare continuarea dezbaterii. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Nitras, din partea verzilor dau cuvântul. Doriți să las cuvântul? Nu mă scuzați, din partea ALDE, da, aveți dreptate, este și Sofia aici. I apologize, I'm completely lost. Îmi cer scuze, sunt complet uh, pierdut. Trebuie mai întâi să dau cuvântul domnului Tovars, care a cerut cuvântul. Deci, domnul Tovas, raportor la primul raport din numele, în numele ALDE. Îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, e, nu e întotdeauna ușor să conduci aceste lucruri. Un studiu făcut recent de Oficiul pentru Droguri și Criminalitatea Națională Unită estimează că 1,6 trilioane de dolari sunt spălați, fonduri ilicite, sunt, au fost spălați din 2009 și până acum. Asta înseamnă cam 2,7% din PIB-ul global mai puțin de 0,2% din aceste fonduri au fost recuperate. Aceste cifre sunt sigur niște estimări și unele cifre exacte nici nu pot fi oferite. Dar ce ne spun ele este că spălarea banilor e o problemă internațională, transfrontalieră. Realizările tehnologice combinate cu piața unică generează noi oportunități de afaceri, dar în același timp pot duce și la provocări mai mari în ce privește lupta împotriva Uh, afacerilor ilegale și a spălării de bani. Prin urmare, cooperarea internațională sporită și standardele internaționale eficiente sunt necesare pentru a lupta cu uh, acest fenomen și cu finanțarea terorismului. Este o problemă transfrontalieră, trebuie să ne asigurăm așadar că regulile naționale sunt coerente uh, și că pot face față noilor provocări. De aceea salut propunerea Comisiei de a îmbunătăți directiva. Totuși, sunt câteva chestiuni pe care vreau să le aduc în atenția noastră în acest moment. Extinderea domeniului de aplicare al directivei ar însemna că toți uh, cei care oferă servicii de uh, jocuri de noroc ar intra în area de aplicare a directivei. Asta ar crea unele probleme în unele state membre, mai ales acolo unde uh, sunt instituții publice implicate în activități de jocuri de noroc, pentru a susține după aceea sistemele de sănătate și educație. Uh-huh. Deci pentru mine uh, e important ca decizia privind ce este instituție de, de jocuri de noroc să se facă în așa fel încât să nu creeze astfel de probleme. În ce privește uh, identificarea clienților jocurilor de noroc, ar trebui dată foarte multă atenție problemei legate de datele personale. Asta este tot ce am de spus până astăzi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Torvalds. În numele ALDE, de asemenea, dau cuvântul doamnei Int raportor din umbră la al doilea raport. Nu, nu dorește să ia cuvântul. Trecem direct la domnul uh, Sven Gigold. Domnul Gigold. salutăm și noi propunerea comisiei. Nu vreau să repet ce s-a spus deja. Vreau doar să mai spun câteva lucruri. Mai întâi, cred cu putere că Uh, extrem de important este identificarea celor cu care faci afaceri, să știi cu cine faci afaceri și uh, aici vedem că putem să punem tot felul de prevederi în legislația europeană, dar aplicarea acestora e o chestiune complet diferită. Deci problema cheie este implementarea și nu hârtiile de la Bruxelles. Prin urmare, cred că ar trebui să uh, punem un mare accent pe aplicare, pe, pe aplicarea legilor. Nu e suficient să facem o directivă mai dură și să avem un regulament. Trebuie să avem mecanisme care să ne permită să verificăm dacă regulile existente sunt respectate. Și cazul recent uh, din Cipru uh, a demonstrat uh, foarte clar această problemă. Dincolo de asta, credem că crearea unui registru care include toate entitățile, deci chiar și pe cele mai dificile, va duce la mai multă transparență și este extrem de important. Transparența începește proprietatea. Și cred că dacă faci afaceri pe o piață, ar trebui să ai dreptul să știi cu cine faci afaceri pe piață. Deci nu doar numele unei uh, cutii poștale. Așadar, principiul de bază ar trebui să fie deschiderea și transparența și nu ascunderea adevărului. Prin urmare, cred că va exista o dezbatere și apoi cred că sunt uh, de asemenea pericole pe care le-a subliniat domnul Carins. Dar până la urmă, în mod normal, atunci când Uh, economia de piață a început se baza pe ideea că știai cu cine faci afaceri. Și după ce s-au tot creat din ce în ce mai multe spații, locuri în care nu știi cu cine faci afaceri, cu cine semnezi un contract, uh, acest lucru n-a făcut decât să ne îndepărteze de economia socială de piață. În ce privește problema jocurilor de noroc, cred că nu există o coerență totală și aș vrea să știu de ce Comisia a decis să spună că e o problemă doar cu jocurile online. Poate că există o tendință să se exagereze problemele pe acest uh, domeniu, pentru că eu pot să văd că în Germania există foarte multe probleme legate de spălarea banilor în uh, domeniul uh, jocurilor de noroc non-virtuale, ca să spunem așa. Deci, și de asemenea este adevărat ceea ce spune Peter Simon, că sunt jocuri de noroc uh, unde nu e posibil să speli bani, deci de ce să le mai introduci și pe el în area de aplicare a regulamentului. Deci trebuie să stabilim frontiera riscului și să nu îi uh, împovărăm pe cei care nu reprezintă niciun risc. Deci să nu tratăm această chestiune ca pe o chestiune morală. Trebuie să ne punem întrebarea unde există criminalitate și unde nu există criminalitate. Dar vă asigur că în Germania, în multe locuri, văd o grămadă de probleme legate de criminalitate, uh, așadar în afara uh, jocurilor de noroc online. În ce privește jocurile de noroc obișnuite, clasice. Și am uh, devenit din ce în ce mai uh, interesat de problema uh, monedelor virtuale și a rezervei de libertate. Mi se pare ciudat că un stat permite să circule în paralel cu moneda oficială niște monede virtuale care sunt folosite pentru spălarea banilor și părerea mea este că dacă ai un sistem local de mici dimensiuni în care oamenii, ca să-și susține identitatea locală. Au o monedă regională care circulă uh, la o scară mică. Asta este un lucru diferit. Cu totul altceva este să permiți existența unor monede virtuale bazate pe internet uriașe, și să afli mai târziu că, de fapt, <laughs> ele au fost folosite pentru a organiza niște operații de spălare de bani uriașe. Așadar, eu aș vrea să știu de ce n-a inclus și Comisia această problemă și uh, vreau să știu dacă intenționați să aveți o reacție și să dăm un, un răspuns european acestei probleme și cred că și colegii ar trebui să examineze această chestiune și să vedem dacă putem adăuga ceva și dacă putem uh, îmbunătăți situația și dacă putem reacționa după acest scandal uriaș. De asemenea, cred că ar putea să existe un rol pentru Agenția Europeană de Supraveghere, ESA și uh, Comisia Comună acestea, ar trebui să găsim o metodă de a întări rolul acestea și, în ultimul rând, aș vrea să spun că Uh, lucrul cel mai important este să obținem uh, implementare, aplicarea legilor că nu putem avea o dezbatere cu statele membre în legătură cu tabelele de corelare, uh, când ei deja cred că a produce astfel de tabele e o povară foarte mare pentru aplicarea legilor. Deci avem nevoie de mecanisme europene ca să verificăm dacă lucrurile se aplică, dacă legile se aplică. Și țara mea, Germania, este o mare uh, adăpost, uh, o mare destinație pentru spălarea banilor. Au fost foarte multe cazuri de spălare a banilor în Germania. Există un nivel de aplicare a legilor foarte redus și cred că după ce terminăm cu această legislație vom avea un mecanism de control mai puternic și de la nivel european ca să ne asigurăm că se termină cu neaplicarea regulilor deja existente. I think now it's the... Doamna președinte, în regulă, cred că acum este rândul ECR-ului. Dirk, e rândul tău? Da. Voi vorbi în numele domnului Strace, care nu poate să participe la această ședință. El salută propunerea Comisiei de a îmbunătăți cadrul european de reglementare în ce privește lupta împotriva spălării banilor. Spălarea banilor și finanțarea terorismului implică acțiuni și crime care trebuie reprimate în mod sever, folosind Uh, toate mijloacele atât la nivel național cât și european. Și în acest context, domnul Stracek subliniază nevoia ca țările să-și pună forțele la oaltă și să facă schimb de experiență. De asemenea, ca parte a remarcilor preliminare, vreau să spună că, în primul rând, se așteaptă, se așteaptă ca vizul ECON să sublinieze nevoia ca statele membre să transpună complet și cât mai repede în legislațiile naționale toate standardele internaționale în ce privește prevenirea sistemului financiar, uh, uh, prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea de bani. Deci transpunerea acestei directive fără uh, niciun fel de întârzieri ar îmbunătăți coeziunea sistemului financiar și a pieței unice. De asemenea, îi se pare utilă o clarificare a cerințelor de due diligence pentru uh, proprietari și pentru uh, beneficiari. În ce privește uh, introducerea uh, celor care au uh, jocuri online pe lista profesioniștilor în domeniu, el consideră că acest lucru trebuie examinat cu atenție pentru că uh, jocurile de noroc trebuie ținute sub control din cauza efectelor sale negative uh, dar poate că ar trebui excluse din area de aplicare loteriile de stat care sunt făcute pentru scopuri caritabile. În legătură cu acest, uh, uh, această coborâre a pragului de la 50.000 de euro la 7.500 de euro tranzacții, uh, aici trebuie implementate măsuri preventive. Și acest prag ar trebui să se aplice doar tranzacțiilor cu bani gheață. De asemenea, colegul meu ar dori să sublinieze eh, nevoia ca și IMM-urile să respecte cerințele legate de spălarea de bani. Aceasta, acestea au fost ideile pe care doream să vi le comunic. Mulțumesc, doamne președinte. Doamna președinte. Doamna președinte, mulțumesc. Mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Nu mai văd pe nimeni aici. Din partea GUE am și eu câteva comentarii și îmi cer scuze că am întârziat la prima parte a dezbaterii, dar eh, am avut niște liste de vot uh, dificile și a trebuit să iau unele decizii. Cred că este momentul potrivit să revizuim această directivă privind uh, spălarea banilor și, sigur, avem uh, recomandările de anul trecut. Cred că e foarte important să nu privim această legislație în mod izolat, pentru că spălarea banilor, evitarea plătirii taxelor, frauda fiscală, uh, paradisurile fiscale și mai departe sunt bucăți uh, sunt ale aceleași puzzle. Uh, știu că alții au mai menționat aceste chestiuni, ce anume nevoia de a ști cine sunt proprietarii unei companii. Sigur că avem nevoie de o soluție aici. S-a discutat până la nivelul summitului G8 Poate că o să avem mai multe informații în câteva zile dacă va fi întărită supravegherea în statele membre. O altă chestiune pe care s-au făcut comentarii e legată de jocurile de noroc și dacă, dacă ar trebui să extindem directiva ca să acoperim mai mult. Nu cred că ar trebui să ne temem de extinderea uh, domeniului de aplicare a, direct, a regulamentului cu cât mai mult posibil. E o, poate și o problemă de proporționalitate aici, în sensul că uh, s-ar aplica regulamente diferite loteriilor naționale din statele membre și poate și unor organizații mai mici de, na, de nivel local. Poate cel mai bine ar fi să vedem dacă propunerile sunt Uh, suficient de proporționale înainte de a lua o decizie în acest uh, sens. Asta e o idee care mi-a venit acum. Și acum dau din nou cuvântul... Ah, mai este cineva care dorește să intervină. Îmi cer scuze, nu v-am văzut. Nicio problemă. Nu e numele meu, aici nu sunt eu, domnul Lambert, sunt uh, Tavares. Câteva cuvinte. Vreau să spun că am urmărit evoluțiile pe aceste dosare de multe ori în Comisia Libe. Sunt uh, un uh, membru supleant nou din partea verzilor aici la Econ și am urmărit și activitatea preparatorie făcută în cadrul Comisiei Speciale CRIM, unde am uh, creat un document privind spălarea de bani, evaziunea fiscală și crimă organizată. Sunt uh, multe idei în acel document, în special în ce privește identificarea proprietarilor și due diligence-ul făcut de bănci și apoi uh, uh, când trebuie să tragem alarma atunci când persoane, de exemplu, persoane expuse politic fac tranzacții care ar putea să fie considerate frauduloase și să fie așadar anulate de autorități. E clar că avem nevoie de o unitate de investigații financiare la nivel european și în raportul uh, la jumătate de mandat a Comisiei Speciale vom spune acest lucru, vom încerca să adăugăm aceste idei. Pot oferi documentul uh, acesta uh, raportorilor noștri și secretariatului dacă este necesar. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Acum domnul Jens. Cristian Scarens, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult. ascultând uh, toate comentariile, se pare că suntem cu toții de aceeași părere. Majoritatea vorbitorilor consideră că este nevoia de a clarifica problema proprietății și, de asemenea, mulți oameni au menționat sau și-au pus întrebări legate de proporționalitate în ce privește industria jocurilor de noroc. Sigur că există o diferență vastă între o loterie de stat și o companie privată care se ocupă cu jocuri de noroc. Deci cred că ar trebui să ținem seama de asta în raportul nostru și poate să diferențiem cumva și să explicăm faptul că uh, riscul de spălare a banilor nu e în loteria de stat. Certainly when I think of the gaming industry, și poate în, uh, în companiile uh, private. Deci când am conceput aceste Uh, formulări nu m-am gândit la loteriile de stat. Altfel, sigur, sunt nerăbdător să colaborez cu ceilalți raportori din umbră și cred că vom putea să îmbunătățim și să clarificăm propunerea Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Aveam Comisia invitată, dar nu prea mai avem timp și mai degrabă ar fi mai bine să avem intervenția lor atunci când vor vedea exact care sunt uh, uh, amendamentele. Așadar, atunci când vom... Uh, A, ah, mai este un raportor, mă scuzați. Nu. Dau timpul meu Comisiei Europene pentru că aș dori să ascult răspunsurile. Ați dori să auziți ce spune Comisia Europeană, întreba doamna președinte. În regulă, Așadar, raportorul Libe ar dori să asculte comisia. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Apreciez uh, acest lucru și acesta e motivul pentru care vom răspunde la întrebările noastre mai întâi. Uh, sigur că nu vom răspunde foarte în detaliu, că sunt unele chestiuni foarte complicate. Din câte am observat, uh, întrebările au fost de ce nu propunem să se includă informațiile legate de uh, beneficiarul plății în uh, transferul european, pentru că avem sistemul SEPA și pentru că se spune în directivă că asta uh, permite trasabilitatea. Deci avem informație și despre plătitor și despre beneficiar printr-un număr unic de identificare a tranzacției. Asta înseamnă că nu ai nevoie să mai incluzi informații speciale privind beneficiarul odată cu transferul. Informația este disponibilă pentru că băncile trebuie să o păstreze. Așa am înțeles că funcționează lucrurile din punct de vedere tehnic. O altă întrebare uh, a fost legată de dificultățile pentru entitățile mai mici, uh, în special era vorba de birourile de avocați. Noi vorbim doar de uh, Uh, furnizori de servicii de plată, deci de bănci sau instituții care transferă bani. Regulamentul nu se aplică entităților non-financiare, deci cred că Uh, proporționalitatea nu e chiar așa o problemă mare, cum părea. Și, în fine, uh, v-ați întrebat în legătură cu discrepanțele între uh, SEPA, directiva privind serviciile de plată și regulamentul privind transferul de fonduri. Noi ne-am coordonat strâns cu colegii care se ocupă de aceste domenii și credem că n-ar trebui să fie nicio discrepanță, dar dacă ați descoperit vreuna, vom fi foarte bucuroși să o aflăm și să o corectăm și câteva cuvinte în legătură cu alte probleme care au fost ridicate, dacă tot mi-ați dat cuvântul, pentru că mi se pare important. Uh, există o problemă care tot apare și anume uh, jocurile de noroc și faptul că uh, loteriile nu pot fi folosite pentru spălare de bani. La asta mă gândeam și eu când mi-au spus membrii dintr-un stat, stat, mare, stat membru foarte mare că modul în care oamenii folosesc loteria ca să spele bani este că nu joacă la loterie, ci cumpără biletul câștigător de la câștigător și apoi îl, uh, la un discount, cu un discount evident și după aceea primesc uh, premiu. Deci uh, e bine să nu excludem foarte multe lucruri. Și avem un prag de 2000 de euro, ceea ce înseamnă că numai dincolo de pragul de 2000 de euro intervine directiva cadru. Deci deja avem un element de proporționalitate în propunere. Și un ultim comentariu în ce privește întrebările domnului Gigol în legătură cu moneda virtuală. Problema cu aceste monede virtuale este că nu sunt reglementate. Nu sunt uh, instituții financiare reglementate. Examinăm îndeaproape această problemă, dar deocamdată ele nu sunt acoperite de cadrul de reglementare. Deci Comisia uh, examinează problema. Uh, nu e o problemă doar de spălare de bani, ci e o întrebare în ce măsură e posibil și proporțional să aducem aceste sisteme în cadrul uh, de reglementare al instituțiilor financiare. Cred că asta este tot ce pot spune în acest stadiu, dat fiindcă nu mai este timp. Vă mulțumesc. Thanks very much. Um, and Mulțumim foarte mult. Mulțumim raportoarei care a cedat timpul pe care îl avea la dispoziție. Vă rog, faceți liniște, nu mă mai aud eu pe mine. Nu mai continuăm, nu mai spunem nimic până nu faceți liniște. Okay, I think um, everybody should have. Cred că aveți cu toții listele de vot în fața dumneavoastră. Haideți să facem un test. Votul electronic este deschis. Deci testăm sistemul. I'm happy. It'd be nice if I had a voting list to vote. Very few people. Um, you have your group voting list? No. You want your group? I'll have to try and follow them. At the moment, we've only got 39. Doar 39 de membri sunt în, în sală. Uh, doar 33 dintre ei uh, au apăsat uh, vreun buton cum 40 sunt, uh, sunt conectați, contact, conectați. Iată, e foarte amuzant. Veșnic, uh, unul dintre colegi e conectat, dar nu apasă butonul și de fiecare dată îmi pun problema, oare instalația funcționează sau uh, colegul n-a, n-a apăsat. Iată, e un joc foarte, foarte interesant. Okay? There's still, there's still a, a, a non-voting card, but that's right. În continuare mai există o cartelă care nu a fost secundată de un vot, dar începem. Începem cu raportul Podimata cu privire la punerea în aplicare a cooperării consolidate în domeniul uh, TTF. Cu asta începem. Vă rog frumos să nu mai purtați conversații în sală pentru că mă bruiați și vă, vă anunț că dacă vorbiți în sală, eu voi, mă voi opri și așa că voturile s-ar putea să dure, dureze tare, tare mult. Și mă, mă adresez acum tuturor celor din sală. Vă rog, nu reușesc să mă aud pe mine. Prin urmare, încetați. Ok. Amendment. Amendamentul 21 și 22. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că ar fi bine să verificăm. se adoptă. 25 pentru, 17 împotrivă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 94. Right, okay. Do you want to? How are you voting anyway? In favour. You're, right. Oops. Okay. Right, we've one more to add in favour. Încă un vot pentru. Deci 18 pentru, 24 împotriva, respins. 12 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă compromisul G Amendament oral. Votăm amendamentul oral mai întâi și mai apoi compromisul amendat. Amendat, amendamentul oral cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Deci votăm doar uh, formularea de la amendamentul oral. Okay. Votes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 Vă rog, nu vreau să știu ce ați făcut azi noapte. Au mai intrat doi colegi în sală. Unul era pentru, unul împotrivă, prin urmare se adoptă în continuare. Acum votăm compromisul astfel modificat. Compromisul G, amendat, cine pentru, pen, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă nu vrea cineva să verificăm. Trecem la 100. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Va trebui să verificăm votul. Deci, amendamentul 100. Arlin avea o, o cartelă murdară care nu funcționa. Vă rog să apăsați cu toții. Asigurați-vă că nu vom mai avea incidente precum cel de care a avut parte lui. Ok, right, vote's closed. Votul se închide. Se adoptă 24 pentru, 18 împotrivă. Compromisul H. Avem un amendament oral din partea ALDE, care a ajuns târziu se referă la derogarea pentru fondurile de pensii. Ani, ne spui ceva? Mulțumesc, Sharon. Vreau să subliniez faptul că nu prea înțeleg acest amendament oral. Am discutat uh, îndelung uh, noaptea trecută pentru a reuși să ajungem la un compromis care, de altfel, include problema fondurilor de pensii. Prin urmare, nu înțeleg uh, acest amendament oral care vine așa în ultima clipă. Cineva de la alte dorește să intervină? Sau putem pur și simplu să votăm? Știu că există posibilitatea obiecției a trei persoane și așa am scăpat de amendament oral, dar nu asta este practica noastră. De obicei votăm, nu, nu scăpăm așa ușor uh, și agresiv de amendamentele orale. Deci vom vota. Uh, facem ceea ce am făcut și în trecut. Ramon, vă rog să îmi permiteți să vă explic, stimați colegi, că, da, într-adevăr, am purtat negocieri până în ultima clipă. Am la toate negocierile la care am participat uh, în ultimii ani, uh, am încercat să fiu cât se poate de consecvent. Uh, de data aceasta am primit această indicație din partea grupului. Grupul își dorea să fim, să transmitem un semnal și Mă rog, dumneavoastră decideți ce faceți. Doamna președinte, votăm amendamentul oral și după aceea votăm compromisul, cu sau fără. Cine e pentru amendamentul oral? Împotrivă? Abțineri? Bun. Amendamentul oral este respins. Acum votăm compromisul H. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bine, verificăm. Compromisul H. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 33 pentru, 10 împotrivă se adoptă. Acum trecem la amendamentul 82, pagina 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost respins, dar verificăm. E greu să, să văd uh, sala aici. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 24 pentru 19 împotrivă. 103 acum pentru împotrivă abțineri. Cred că se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 131 pentru, împotrivă abțineri, respins. 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 133 pentru, împotriva abțineri respins, 134 pentru, împotriva abțineri respins, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 135 pentru, împotriva abțineri respins, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 136 pentru împotrivă abțineri respins. 148 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 147 pentru Deci 100 47 și 149 devin caduce dacă devine caduc amendamentul 17. Deci trecem la 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, respins, 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 3 de la buget pentru, împotrivă, abțineri, respins, 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 154 pentru, împotriva abțineri, respins, 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 155 pentru, împotrivă, verificăm aici, verificăm amendamentul 155. Votul s-a închis, se adoptă 23 pentru, 21 împotrivă, 156 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 158 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 157 pentru, împotrivă abțineri respins, 159 pentru, împotrivă abțineri respins, 160 pentru împotriva țineri respins, 161 pentru împotriva țineri se adoptă. Douăzeci acoperit, 162 pentru împotriva abțineri se adoptă, respins, 164 pentru împotriva abțineri se adoptă, 165 pentru împotrivă se adoptă, 166 pentru împotriva abținerii se adoptă, 167 pentru împotriva abținerii se adoptă, 4 pentru împotriva abținerii se adoptă, 169 pentru împotriva verificăm 169. A votat toată lumea. Închid votul. Se adoptă 27 pentru, 17 împotriva. 170 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul A pe mai multe părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Trecem la compromisul B, două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 30. Votul s-a închis. 27 pentru, 18 împotrivă se adoptă. 32 acum pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul C pentru, împotriva abținerii se adoptă. 34 pentru, împotriva abținerii respins, 37 pentru împotriva abțineri respins, 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru împotriva abțineri se adoptă, 39 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă, 44 pentru împotriva împotriva abțineri, respins. 40 și 6 pentru, împotriva abțineri, respins. 47 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri, respins. 50 pentru, împotriva abțineri, respins. 51 pentru, împotriva abțineri, respins. 52 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 53 pentru, împotriva, abțineri respins, 54 pentru, împotriva, abțineri respins, 55 pentru, împotriva, abțineri respins, 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A, 57, spune doamna președinte, era inclus în compromisul H. Încercăm să votăm 57. Nu, e bine. Încă o dată. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotriva, abțineri respins. 63 pentru, împotriva, abțineri, respins. 64 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva. Îmi scuze, caduc. 66 pentru, împotriva, abțineri, respins. 68 pentru, împotriva, abțineri, respins. Votăm acum electronic textul astfel amendat, astfel modificat. Treizeci pentru, 12 împotrivă, 3 abțineri și acum votăm rezoluția legislativă. Încă două voturi lipsesc. Uh, închidem votul acum. 30 pentru 10 împotriva 4 abțineri. Vă mulțumim foarte mult. Ani, vrei să intervii? Mulțumesc, Sharon. Vreau doar să le mulțumesc raportorilor din umbră, în special domnului Tremosa, domnului Caras, doamnei uh, Matias, dar și altora pentru contribuțiile lor. Dați-mi voie să subliniez faptul că, dată fiind situația actuală și lobby-ul intens în uh, sensul uh, eliminării acestei posibilități de a implementa un TTF, Eh, implicarea acestora a fost, tuturor acestor colegi a fost esențială. Datorită colaborării cu colegii, iată, astăzi am eh, adoptat un raport care practic conservă perseverența și atitudinea cât se poate declara exprimată în trecut de partea, Parlamentul European. Doamna președinte, eh, raportorii au dreptul să ia cuvântul, dar raportorii din umbră nu mai au dreptul acesta. Toată lumea își dorește cele două minute de faimă, dar mai avem un alt raport de votat. Trecem la punctul 8, votul asupra reformei structurale a sectorului bancar din UE. Okay, we're moving on to Arlene's report on um, bank structure, and Arlene has asked whether she can have the floor at the beginning. Trecem la următorul raport. Iar doamna raportor vrea să ia cuvântul înainte de vot, mai degrabă de la sfârșit, ca să ne explice niște lucruri. Ehm, nu am foarte multe explicații, dar uh, vreau să iau cuvântul înainte, fiindcă s-au înaintat aproape 400 de amendamente, iar uh, am reușit să cooperez foarte bine cu raportorii din număr, cărora vreau să le mulțumesc pentru colaborarea constructivă și eficientă, dar și rapidă. Am făcut schimbări fundamentale până la urmă, fiindcă uh, nu se dorea să pune accent pe detalii în acest raport din proprie inițiativă, ci să există o abordare bazată pe principii ce fel de reforme vrei, vrem în ceea ce privește principiile și să nu intrăm în detalii în ceea ce privește modul în care se vor derula lucrurile. Vom păstra toate aceste detalii pentru o dezbatere mai amplă privind propunerea legislativă. Sper să fiți de acord cu acest lucru. Am, i-am ascultat pe raportul din umbra, am, am uh, făcut uh, și eu mari schimbări, am lăsat de la mine asta pentru a ajunge la un consens. Sper să fiți uh, mulțumeți Eh, dragi, să fiți mulțumesc, dragi colegi, pentru că prin compromisuri am eh, reușit să eliminăm 18 pagini de vot. Votul deci va fi rapid. Eh, și când vor mai, să vor mai vii alte chestiuni, știu dacă îmi permit, o să mai iau cuvântul. Sunt unele îngrijorări în ceea ce privește uh, compatibilitatea unor amendamente, dar uh, cred că se va găsi o soluție la asta. Vom discuta despre asta când ajungem acolo, este la, la considerente. Începem acum cu compromisul A. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Se adoptă. Compromisul B, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul D, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul H. Aici avem două amendamente orale și un vot pe părți. O să votăm în ordinea în care avem un document. Primul rând, amendamentul oral înainte de PPE. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral de la ALDE. Eu sunt împotriva amendamentului oral înainte de ALDE. Se mai opune cineva amendamentului oral înainte de alde? Bun. Ah, ați încălcat procedura, de obicei votăm fără să se ia cuvântul. O întâmplare nefericită. Acum trecem mai departe, votăm... Votăm prima parte, care include amendamentul oral al PPE-ului. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Și a doua parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul L, pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem mai departe. la amendamentul 396. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 394 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 394. Verificăm electronic. De la socialiști a votat cineva în plus. 26 pentru 19 împotrivă. Se adoptă. Trecem mai departe la textul inițial. Nu se votează textul inițial. Votăm alineatul 18. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 398 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. 300 98. Is everybody voted? Votes A votat toată lumea, se închide votul, se respinge cu 21 împotrivă la 24, 21 pentru 24 împotrivă. unu pentru împotriva abținerii se adoptă. Verificăm electronic. Amendamentul 401. A votat toată lumea? Se adoptă cu 27 pentru la 18. Mergem mai departe la 405. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. este identic cu 406 și 789 eh, a votat toată lumea, se închide votul, se respinge. 22 pentru, la 23 împotrivă. Ajung la 410 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M. Pe patru părți.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 solicită comisiei să includă pre prevederi și așa mai departe, până la group level. Aceasta este prima parte. Partea a doua, doar tezele in the separated entities at, and at group level, în entitățile separate și la nivelul grupului. Votăm aceste cuvinte. Îmi pare rău că prezentarea nu este foarte clară. Partea a treia? Ce e, ce e partea treia? Nu, nu mai înțeleg nimic, spune doamna președinte. Deci, trei părți. Da, am înțeles. Prima parte urges the commission și așa mai departe până la board members. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte este reprezentată de cuvintele in the separated entities and at group level – Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, a treia parte este ceea ce era înainte la patra parte, și anume suggests that și așa mai departe. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic, dacă doriți. PP-ul s-a răzgândit. Verificăm electronic. Votăm acum a, ultima parte, suggests that in this context așa mai departe. Intervenții fără microfon în sală. Yeah, well, I'm not going to do anything until it's quiet. Da, nu fac nimic dacă nu vă liniștiți, dacă nu uh, faceți liniște ca să ne putem înțelege. Deci textul este suggests that in this context și așa mai departe. Până la investment banking. Asta votăm acum. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă cu 28 la 16. Ceea ce înseamnă că se adoptă întreg compromisul M. Trecem mai departe la compromisul N. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromise Q. Compromisul Q. Nu, mai întâi avem amendamentul 437 de la alineatul 25. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Compromisul Q, pe două părți. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, textul inițial de la alineatul 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q, prima parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru Dar ce e partea a doua? text. Without those words. So we vote the text and then we vote the second part to take those words out. Okay, sorry, this is not well. Îmi cer scuze, domnul președinte, nu e foarte clar. Unde avem vot pe părți, aici să vă explic mai clar, este vorba de cuvintele to have where necessary and appropriate și așa mai departe până la to address its failure. Acum am votat uh, Uh, întregul text fără acest, uh, acest alineat. Și acum votăm dacă, dacă suntem pentru acest alineat sau nu. Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea? Se respinge cu uh, 26 împotrivă, 26 la 19, deci se respinge. Bun, trecem mai departe la 447. Amendamentul 447, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge cu 24 la 20. Mergem mai departe la 448 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 449 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 450 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 451 pentru împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul R pentru împotriva abținerii. se adoptă. Intervenție fără microfon. After 451. După 451 care a fost respins, nu mai trebuie să votăm textul inițial? 15. Yeah, we voted for 50. Am votat 450. 451 a fost respins. Dar dat fiind că am votat 450, nu mai trebuie să votăm textul inițial. Asta era întrebarea mea. Vă mulțumesc pentru răspuns. Four, six, 461 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 462 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 464 pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu înțeleg ce vrea să, ce, semn, ce semn îmi face pe ul Verificăm electronic, da, sigur. Verificăm. A votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. 26 la 17. 463 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 466 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 467 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul S pentru împotriva abțineri. Se adoptă. patru pentru împotriva abțineri se respinge. 476 pentru, împotriva abțineri se respinge. 475 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 480 pentru, împotriva abțineri se respinge. 481 pentru, 481 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 483 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 484 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 485 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 486 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Textul inițial, la linia 33, pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la considerente. Considerentul A. S-au înaintat patru amendamente. Vă rog să fiți atenți, Bernard, aici e vorba de amendamentul tău, deci te rog să mă asculți. S-a solicitat din partea PPE-ului să se spună că amendamentele sunt compatibile, dar adevărul este că sunt numai pe jumătate compatibile. Și uh, o să fac ce consider eu că este bine aici. Amendamentul 9 uh, al lui Jean-Paul Gozes aduce o corectare, deci corectează sau schimbă cifrele, dar, dar uh, dar nu a, afectează formularea. Dacă votăm asta, a doua jumătate a amendamentului Werner și a doua jumătate a amendamentului lui Corin Vorman Col ar fi compatibile la nivelul conținutului, fiindcă nu este vorba despre cifre. Dacă respingem amendamentul lui Jean-Paul, Votăm amendamentele, nu discutăm aici despre ce e adevărat sau nu. Arlin, dar uh, haideți să spunem clar tehnic. Dacă Eh, dacă spuneți că eh, există, sunt, e vorba de estimările comisiei, asta sunt cifrele comisiei. Nu se poate apoi să schimbăm acest, acest fapt. Fie că suntem împotrivă sau pentru, putem, dacă suntem împotrivă, să votăm împotrivă, dar nu putem să spunem avem alte cifre decât estimările comisiei. Deci nu sunt compatibile tehnic, dar puteți vota împotrivă. Asta este chestiunea până la urmă. Dacă ai avea puțină răbdare, Arlin. Da, eu vreau să vă spun că nu, nu poți să schimbi realitatea studiului comisiei. Poți să nu fii de acord și să votezi împotriva, dar nu poți să schimbi cifrele din studiul comisiei. Asta e singura mea chestiune, dar nu mă deranjează la nivel politic nimic, ce e vorba tehnic, nu poți face așa ceva. Se înaintează un amendament uh, separat și se spune uh, uh, cine a făcut aceste estimări, fiindcă eu nu știu de unde vin această cifră de 2,5 miliarde. Tehnic nu, nu și are locul aici. Eu uh, cred că există, spre doamnă președinte, că sunt alte combinații de amendamente care funcționează mai bine și sper să, uh, să se fi înțeles asta. Cred că există o chestiune. A, chestiunea în discuție este dacă, dacă este vorba despre un cost sau este vorba de asistență de stat, uh, de granturi din partea statului. Asta este uh, conținutul amendamentului, uh, amendamentelor înaintate de <clears throat> de Langen, de Portman Call și domnul Feber, dacă, dacă spunem că este vorba de costuri și nu asistență de stat, atunci există adăugirile privind modul de cheltuire sunt corecte. Alternativa este să urmăm, să urmăm uh, ideea lui Jean-Paul Gozet și să schimbăm cifrele. Asta este chestiunea. something, in the interest of consent. raportor, pentru a ajunge la un consens, eu uh, sunt gata să le votăm, chiar dacă sunt unele probleme. Haideți să votăm și să vedem care este poziția colegilor. După aceea mm, mai, mai vedem ce facem la plenare, dacă există, există modificări tehnice de făcut, să nu ne certăm aici. Da, spune doamna președinte, fiindcă conținutul amendamentelor este bun. Haideți să votăm conținutul. Siad. Pe scurt, am o întrebare scurtă. Care s-ar putea să înrăutățească lucrurile. Vreau să întreb pe cei care au unele probleme. Care este diferența între ajutor de stat și uh, costuri? I think, to be honest, I think that... Doamna președinte, dezbaterea este ce este un cost definitiv adică o garanție care nu este neapărat un cost. Și cred că mai bine ar, am folosit teza garanție, dacă vrem să fim foarte preciși. Amendamentul nou, haideți să-l votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm electronic. 19 pentru 24 împotrivă. Se respinge. Amendamentul Werner Langen. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Now I think we can take as an addition the Cred că putem uh, considera ca o adăugare a doua parte a amendamentului lui Corin Vorman cole care se referă la faptul că Comisia uh, Uh, ceruse restructurarea băncilor care primesc uh, ajutor. Pentru împotriva abțineri se aprobă. Cred că acum am reușit să acoperim amendamentul tău. Nu, nu votăm textul original, spune doamna președinte. Am uh, amendat textul original. my, and now I believe we have voted everything that... Acum cred că am votat tot ce era în textul original, mai puțin uh, schimbarea de la costuri la ajutoare. Deci nu votăm textul original, pentru că asta ar însemna să anulăm amendamentele pe care le-am votat. Haideți să vedem ce avem și putem din nou să abordăm chestiunea în plenară. Deci, amendamentul 10, cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Nu, nu, e prea multă gălăgie, spune doamna președinte. În regulă. Trecem la amendamentul 13. Pentru, împotriva, abținere, aprobat. Vreți să verificăm amendamentul 13? Sigur. Doamna președinte, da, dacă îl văd pe Jean-Paul cu degetul în sus, de obicei e aprobat. Amendamentul 16. Cine este pentru? Abțineri. Aprobat. 24 pentru, împotriva, abținere, aprobat. We do, we do go now to... Deci acum votăm 27. But Philip? think this is, this is, this is a complete mess. E o dezordine totală și nu sunt de acord că totul devine caduc dacă luăm amendamentul Dorfman, pentru că, încă o dată, e un conținut bun în restul amendamentelor. Deci, dacă luăm amendamentul Dorfman, spune un cadru de reglementare slab cu riscuri excesive Asta nu e incompatibil cu amendamentul lui Werner Langen, care introduce referința la uh, capital și la uh, sectoare bancare excesiv de mari. Deci, ca o adăugire, putem vota și amendamentul 17 al lui Werner Langen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. doamna Corin Vormacol. Putem vota și 18 ca o adăugare. Da, mulțumesc. Deci sunteți prinsă între Werner și Corin acum. Da, și putem vota și 19. 18 ca o adăugire care se referă la măsurile preventive. 17 and 18 are virtually the same, but you can vote 19 and 20. Hang on, will you let me? Actually, I've spent some time not attending. Uh, nu am participat la prima dezbatere tocmai ca să rezolv această problemă cu lista de vot. Deci vreau să nu mai țipați la mine. În diferențele între amendamentele lui Marcus și ceea ce am votat deja, uh, și anume amendamentele lui Werner, deci diferențele sunt că el vrea să scoată formularea complexitatea excesivă a sistemului bancar general. Restul este acoperit. Deci, ideea acum că schimbă aceste cuvinte. Deci sugerez să votăm dacă vrem să avem această formulare, complexitatea excesivă. Deci cine este pentru complexitatea excesivă? Cine este împotriva abțineri? Se aprobă. Deci, nu. Uh, amendamentului Marcus nu este acceptat, deci mai avem încă complexitate excesivă. Și odată ce am decis acest lucru, putem uh, trece la uh, amendamentul lui Jean-Paul Gozes, care se referă la referința la piața imobiliară. Deci pentru împotriva abține se aprobă. În regulă. Deci cred că acum putem să trecem în sfârșit la amendamentul 27. Cine este pentru, împotriva, abține se aprobă. Sunt toate compatibile. 28 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Vă rog, știți foarte bine că dacă PP-ul nu votează, nu se aprobă. Când învățați lucrul ăsta? Deci votăm 28. A votat toată lumea. Votul este închis. Închid votul. Respins. 21 pentru 23 împotriva. Deci este respins. 29. Cine este pentru împotriva abțineri se aprobă. 31 pentru împotriva abțineri aprobat. 30 pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru împotriva abținerea aprobat. 44 pentru, împotrivă. Haideți să votăm electronic și pot să beau și eu niște apă până atunci, spune doamna președinte. A votat toată lumea. Votul este închis. Se aprobă 23 pentru 21 20 împotrivă. Or... 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea. Se aprobă 27 la 15. 43 pentru. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Da, este aprobat. A votat toată lumea. Așadar, amendamentul a fost aprobat. Trecem la 47. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. 48 pentru. Tocmai am votat. 47 a fost aprobat. 48 pentru împotrivă, verificăm 48, A votat toată lumea, respins 20 la 25. Amendamentul 50, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Acum trecem la 56, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 57 pentru, împotriva abțineri, aprobat. 58 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Verificăm 58, da? aprobat 26 la 17. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 59. Pentru împotriva abțineri se aprobă. Deci acum trecem la 69. Pentru împotriva abțineri se aprobă. 70 pentru, împotrivă, Verificăm 70. A votat toată lumea, se respinge. 21 la 23, 71 pentru, împotriva abțineri se aprobă. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 72 din nou. A votat toată lumea, votul este închis. Este respins. 20 pentru, 23 împotrivă, 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotriva abțineri se aprobă. 82 pentru, împotriva abțineri se aprobă. 83 pentru, împotriva abțineri se aprobă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm să vedem dacă este vreo schimbare. A votat toată lumea, votul este închis. 21 pentru, 23 împotrivă. 87 pentru, împotrivă. E dificil, vom verifica 87 acum. Se respinge. 22 împotrivă, 21 pentru. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Trecem acum la 91. Pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 92. Pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 93. Pentru, împotrivă, verificăm 93. Toată lumea a votat, se aprobă 27 la 17. 94 pentru, împotrivă, abțineri, da, verificăm 94. A votat toată lumea, votul este închis, se aprobă, 95 pentru, împotrivă, abține, respins. 97 pentru, împotrivă. Verificăm 97. A votat toată lumea. Se respinge 20 la 20. 96 pentru împotriva abținere se aprobă. 98, 98 pentru împotrivă abțineri se aprobă. Trecem acum la 103 pentru right. 103 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 103. Sunt uh, un pic uh, confuză. Oh, no. Right, EPP's in favor. PP pentru. Simply voted. A votat toată lumea, votul este închis și se respinge 21 pentru, 22 împotrivă, 104, cine este pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm. 104. A votat toată lumea, votul este închis. Se aprobă 23 la 21. 99 pentru, împotriva abțineri, aprobat. 100 pentru, împotriva abțineri, aprobat. 105 pentru, împotriva abțineri, aprobat. Verificăm. Mie mi s-a părut că a fost aprobat. Este aprobat. 24 la 20. 101 împotriva abțineri se aprobă. 102 pentru împotriva abțineri se aprobă. 106, 106 pentru împotriva abțineri se aprobă. Verificăm 106, bine. A votat toată lumea. 26 la 7 17 aprobat. Putem să votăm în bloc uh, citările? pentru, împotriva, abțineri, sunt toate aprobate. Avem nevoie de un pic de timp ca să ne dăm seama acum uh, ce am votat, nu? E în regulă? A date fiind controversele. Haideți să votăm uh, textul astfel amendat Vot electronic. Vot electronic. Treizeci și treizeci și șase pentru, trei împotrivă, patru abțineri. procedura. Avem acum uh, ședința coordonatorilor, deci în câteva minute va începe asta.